Dragi colegi, cred că putem începe reuniunea noastră. Primul punct de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există obiecții, considerăm că a fost adoptată fără nicio modificare. Din punctul de vedere al regimului uh, lingvistic, există interpretare în 19 limbi, întâlnirea noastră de astăzi nu este transmisă pe internet. Putem merge să trecem direct la adevăratul motiv al întâlnirii noastre, în contextul dialogului structurat cu Comisia Europeană, astăzi l-am invitat pe comisarul Arias Caniete pentru a avea o discuție cu noi. Ca de obicei, la început vom avea o declarație din partea comisarului, după care vom trece la o dezbatere. Și dau cuvântul direct comisarului pentru dis, uh, discursul uh, dumnealui. Domnule Lavia, stimați membri, permiteți-mi în primul rând să mulțumesc Comisiei dumneavoastră și Parlamentul European pentru sprijinul puternic pentru Uniunea Energetică care realizează un uh, cadru coerent pentru politicile energetice și climatice pentru următorii 5 ani. Astăzi mă voi concentra pe munca Comisiei uh, pentru următorii ani, sistemul ETS, eficiența energetică, energia regenerabilă, guvernanța Uniunii Energetice și uh, discuțiile climatice internaționale pentru a ajunge la un acord climatic uh, la Paris mai târziu în acest an. Stimați membri, permiteți-mi să încep cu ETS, unul din uh, principalii piloni ai politicii noastre de decarbonizare. Reformarea și revizuirea sistemul ETS al Uniunii Europene reprezintă o parte importantă a mm, eforturilor noastre de a ajunge la Uniune Energetică Rezilientă. Poate vă aduceți aminte că uh, luna noiembrie trecută m-am angajat să transmit elementele relevante ETS, să transpun aceste elemente în legislație cât mai repede posibil. Acest lucru este reflectat complet în programul de lucru al Comisiei pentru acest an. Viitoarea propunere a Comisiei Europene se va concentra pe aspectele uh, regăsite în orientările strategice adoptate în octombrie anul trecut, de exemplu, stabilirea unui fond de modernizare și inovare și alocarea liberă opțională a unor certificate pentru a moderniza generarea de electricitate în câteva state membre. După cum știți, dispozițiile privind uh, mutarea emisiilor de dioxid de carbon vor continua după anul 2020 însă trebuie să ne asigurăm că certificatele existente sunt folosite într-un mod inteligent, astfel încât să, să păstrăm o industrie inovatoare și sănătoasă în Uniunea Europeană. În contextul revizuirii ETS după 2020, Comisia analizează sutele de răspunsuri primite de la industrie, de la cetățeni, de la asociații, ONG-uri și autoritățile publice, transmise în cadrul consultației publice organizate de noi. Astăzi pot reitera Uh, că propunerea mea uh, va, fi, va veni cât mai repede după ce vom fi adoptat uh, rezerva pentru stabilizare a pieței. Și în acest context salut discuțiile constructive purtate în Comisia ENVI. Negocierile actuale ne arată că există foarte multe puncte comune și din punctul meu de vedere ar fi posibil să găsim un compromis robust. Din punctul de vedere al sectoarelor care nu fac parte din sistemul ETS, aș dori să vă spun că am uh, lansat deja consultații publice în ceea ce privește utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării terenurilor și silvicultura. Știți că obiectivul nostru este de a veni cu o propunere legislativă în anul 2016. Din punctul de vedere al decarbonizării transportului uh, rutier, după cum am anunțat deja în fața acestei uh, comisii, este intenția mea să ascult părerea tuturor actorilor uh, implicați această temă este mult mai complexă decât uh, una sau celelalte regulamente individuale. Tocmai de aceea aș dori să profit de această ocazie pentru a-l invita în mod oficial pe președintele Comisiei Envi, domnul Lavia, să ia cuvântul în numele Comisiei dumneavoastră la conferința părților uh, interesate pe care o organizăm pe data de 18 iunie la Bozar. Acum permiteți-mi să mă refer la unul din cele mai importante aspecte ale Uniunii Energetice, care, căreia Parlamentul European îi acordă o prioritate maximă, și anume eficiența energetică, care ne va permite să devenim mai durabili Uniunea Europeană. Există un impact imens din punctul de vedere al economisirii de energie electrică și de reducerea emisiunilor de dioxid de carbon. Majoritatea importurilor de gaz natural în Uniunea Europeană sunt folosite pentru încălzire și pentru răcire și este important, drept urmare, să reducem emisiile. În anul 2016 vom prezenta și o revizuire a energiei privind uh, eficiența energetică pentru a răspunde cererii Consiliului European de revizirea obiectivului pentru anul 2020 revizuirea acestei directive va fi urmată de o revizuire a directivei privind performanța energetică a clădirilor, plus revizuirea și, și aceste două revizuiri vor permite transformarea în realitate obiectivelor stabilite în octombrie de către Consiliu. După cum știți, Comisia a revizuit uh, directivele privind ecodesign-ul și etichetarea energetică în ultimii doi ani această revizuire a ajuns la concluzia că nu există, că aceste politici se bucură de sprijin larg din partea actorilor implicați, din partea statelor membre, industriei, consumatorilor și a ONG-urilor de mediu. Aceste directive aduc economisiri energetice și uh, de bani, reprezintă economisiri de 465 de euro în fiecare an. Deci această directivă funcționează foarte bine și nu trebuie să o revizim. În ceea ce privește directiva privind etichetarea energetică, ea trebuie să fie revizuită. Etichetarea existentă astăzi de la A++ până la D ar trebui să fie schimbată pentru a utiliza consumatorii să înțeleagă sistemul etichetării și să-i convingă că ar trebui să cumpere produse mai eficiente din punct de vedere energetic. În același timp, supravegherea pieței ar trebui să funcționeze mai bine. În plus, ar trebui să comunicăm mai bine cu cetățenii și ar trebui să fim atenți cu lista de produse incluse în următorul plan de lucru al uh, directivei Ecodesign. Pentru a ajunge la Uniunea Energetică va trebui să modificăm uh, fundamental sistemul energetic uh, european. Dacă pentru a fi numărul unu mondial din punct de vedere al energiilor regenerabile, va trebui să avem o abordare cuprinzătoare. Prima mea prioritate este, se referă la obiectivele obligatorii pentru anul 2020. Astăzi, o să, în acest an, o să vă spunem care este situația pentru a atinge aceste obiective. Următorul uh, pas îl reprezintă pachetul energetic uh, pentru regenerabile. Va trebui să ne atingem obiectivele de după anul 2020 și putem să facem acest lucru doar dacă vom reuși să le integrăm și pe piața uh, energiei electrice și mă bazez pe cooperarea uh, rodnică din partea dumneavoastră în acest sens va trebui să, face, să avem acțiuni și în alte sectoare, de exemplu comunicarea consultativă privind designul piețelor, pe care o, voi, o propunere pe care o voi face în această vară, va fi importantă pentru a asigura o mai bună integrare a energiei energetabile în piață, permițând piețelor să fie mai flexibile, de exemplu, o mai bună răspundere la cererea uh, existentă. Vom avea nevoie de mai multă cercetare și mai multă tehnologie și din acest punct de vedere planul de acțiune actualizat privind tehnologia energetică strategică care va fi publicat până la anul 2015 va pune la dispoziție o analiză a peisajului tehnologic. Acum aș dori să spun câteva cuvinte despre guvernanța Uniunii uh, Energetice Europene. Așa cum s-a cerut deja în octombrie 2014 de către Consiliu, Comisia va lansa un proces dinamic de guvernanță a Uniunii Energetice. Avem nevoie de o guvernanță integrată, de un proces de monitorizare pentru a ne asigura că toate acțiunile la toate nivelurile uh, merg în aceeași direcție. Această guvernanță trebuie să fie transparentă, flexibilă și să ne putem baza pe ea, respectându-se cu totul prerogativele statelor membre și ale Uniunii și ale instituțiilor europene. Eu sunt uh, angajat să asigur implicarea Parlamentului European în toate aspectele acestei uh, guvernanțe energetice. În concluzia intervenției mele aș dori să insist asupra importanței rolului Parlamentului European în atingerea acordului internațional din, de la Paris de la sfârșitul acestui uh, an. Din punctul de vedere al Comisiei, acest acord ar trebui să conțină angajamente ambițioase de atenuare a schimbărilor climatice cu un set de reguli și proceduri care să asigură transparență și responsabilitate. Trebuie să includă un proces uh, pentru a asigura că aceste angajamente sunt revizite în mod regulat și să Uh, pune la dispoziție un cadru pentru modele de investiții în schimbare care să permită transmiterea unui, un, unor semnale foarte clare. Trebuie să sprijinim de asemenea construirea capacității în țările în curs de dezvoltare pentru monitorizarea, reportarea și verificarea uh, emisiilor. Uniunea Europeană are în continuare un rol de, liber, de lider. În martie, Uniunea Europeană a fost uh, cel mai important actor uh, eco- mm, economic global care și-a făcut publice angajamentele. Până acum, Uniunea Europeană, SUA, uh, Brazilia, Norvegia, Gabon, Elveția și Liechtenstein au uh, transmis deja angajamentele Mm, înaintea conferinței de la Paris, deci 35 de țări din 198. Cadrul uh, pentru anul 2030 este un exemplu excelent a pachetului de măsuri prevăzut în Uniunea Europeană ne dorim să reducem până la 80% emisiile domestice în Uniunea Europeană, un lucru alineat uh, cerințelor IPCC uh, față de țările dezvoltate și anume de a reduce emisiile cu 80 până la 95% față de anul 1990 până în 2050 este un obiectiv uh, aliniat și cu obiectivul uh, global de reducere a emisiilor cu 60% față de nivelul din 2010 până în anul 2050 pentru a atinge această țintă de a nu ajunge la o încălzire mai mare de 2 uh, grade Celsius. Acțiunile economiilor din grupul G20 sunt deosebit de importante și va trebui să ne asigurăm că toți membrii acestui grup își vor publica angajamentele. Mai avem foarte multe lucruri de făcut în lunile care ne așteaptă, iar Comisia Europeană, Serviciul European de Acțiune Externă, statele membre vor lucra pentru a se asigura că Uh, toate aceste măsuri vor fi continuate. Parlamentul European va transmite, va trimite o delegație la conferința părților din nou în acest an și este important ca în Uniunea Europeană să vorbească la unison pe scena internațională și europarlamentarii au și ei un rol foarte important în acest sens. Sprijinul opiniei publice este mare pentru asemenea măsuri 9 din 10 cetățeni consideră că schimbările climatice sunt o problemă serioasă, iar 4 din 5 consideră că combaterea schimbărilor climatice sunt un lucru bun și pentru economie. Mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare întrebările. First, uh... Mulțumesc, domnule comisar, și putem începe prima rundă cu coordonatorii documentului Peter Lize. Dar reamintiți-vă Vă reamintesc totuși că trebuie să menținem un timp de vorbire de câte două minute fiecare. Vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar. Îmi cer scuze pentru că am sosit puțin mai târziu. Cred că știți că în același timp în plenară se dezbate o temă care ține de competențele comisiei noastre și avem și grupuri de vizitatori. Cu toate acestea, mă bucur că ați venit și aș dori să vă felicit pentru bunul început al mandatului dumneavoastră. Uh, în ceea ce privește rezerva pentru stabilizarea pieței, ne-am dorit și ne bucurăm că ați avut atitudine foarte ambițioasă. În primul rând, v-ați referit la tema guvernanței și uh, vă angajați în uh, beneficiul Parlamentului European, însă aș dori să aud cuvinte foarte clare din partea dumneavoastră și anume dacă este vorba de, direct, de directive și regulamente, acestea ar trebui să fie adoptate prin uh, procedura de codecizie și să nu ajungem la metoda interguvernamentală. M-ar bucura dacă mi-ați putea confirma acest lucru. A doua întrebare se referă la eficiența energetică. Domnul Juncker a spus, a mintit acest uh, obiectiv de cel puțin 30%. Uh, ei bine, în documentul uh, publicat de Comisia Europeană privind Uniunea Energetică, lucrurile nu sunt atât de clare, deci aș dori să vă întreb dacă promisiunea lui Jean-Claude Juncker va deveni realitate. Apoi, în ceea ce privește comercializarea certificatelor de emisii, o temă de mare actualitate este cea a relocării emisiilor de dioxid de carbon în contextul păstrării locurilor de muncă aici. Și sunteți de acord cu mine că avem nevoie de Uh, soluții care să țină seama de situații de la caz uh, la caz și că trebuie să verificăm să examinăm dacă metoda pe care am urmat-o până acum este cea mai bună. Cred că avem nevoie de o revizuire a acestui cadru, nu doar la 10 ani, așa cum se întâmplă până acum. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Parniu. Oui, monsieur le président, euh, monsieur le... Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Mai întâi, uh, vă cer scuze numele coordonatorului nostru care încă n-a sosit, uh, dar este pe cale să uh, sosească domnul Matias Grote. Însă, aș vrea, eu, din punctul meu de vedere, aș vrea să mă refer la încălzirea climei și conferința de la Paris din decembrie 2015 Ați uh, abordat un număr uh, de subiecte foarte importante, sistemul ITS, dar și guvernanța, uh, ce privește politicile energetice și un număr de colegi de mei de la grupul socialiștilor și democrație vor interveni pe această temă. Eu revin asupra conferinței de la Paris și angajamentele, diferitele angajamente ale Uniunii Europene pe care le-ați uh, depus uh, pe lângă Secretariatul uh, Comisiei Convenției pentru Climă în 6 martie, în perspectiva acestei cea de-a 21-a conferință a ONU în privința climei, care va avea loc, după cum știți, la Paris din 30 noiembrie până în 11 decembrie 2015. Când orientările pe care vi le-ați asumat în aceste angajamente uh, vor fi văzute, în practică se va vedea că ele merg pe calea cea bună, suntem pe aceeași lungime de undă pentru a permite această scădere importantă a emisiilor legate de cu efect de seră cu cel puțin 40% până în 2030. Uh, dincolo de energiile regenerabile, uh, energiile regenerabile de 27%, să facem 27% economii de energie, astfel încât putem da un exemplu țărilor terțe uh, care prea adesea uh, nu prea se încumete să-și asume angajamente obligatorii. În același timp, această conferință pe tema climei în 2015 nu trebuie să fie doar o tentativă, ci trebuie să fie decisivă, trebuie să luăm hotărâri. Conferința de la Paris nu este totuși doar un scop în sine, ci doar startul unui proces dinamic, evolutiv, care va permite uh, uh, comunității internaționale să uh, aducă corecții ca să uh, venim uh, pe o traiectorie care să ne permită menținerea încălzirii climatice sub 2 grade Celsius. Și credem că acest acord trebuie să conțină aspecte privitoare la angajamente naționale pentru o dezvoltare fără prea multe emisii de carbon, reguli comune pentru transparență și uh, angajamente comparabile, apoi instrumente de cooperare pentru a se organiza transferurile financiare și de tehnologie spre țările care au uh, cea mai multă nevoie de uh, acestea. Și permiteți-mi să revin și asupra fondului verde, așa numitul fond verde. Am avut la Copenhaga angajamente, uh, la Lima, iată, am ajuns, am, am ajuns și să vorbim de aproximativ 10 miliarde de dolari pentru acest fond. Domnule comisar, ne-ați putea spune cum stau lucrurile la ora actuală în ce privește finanțarea acestui fond verde? Uh, și să reveniți poate și asupra concluziilor uh, de la Riga din 14 martie cu, cu ocazia Consiliului Informal al Miniștilor. Mulțumesc și acum reprezentanta ECR. Vă rog. Mulțumesc, domnule comisar și uh, vreau să vă spun cinstit că din punctul de vedere al Poloniei, proiectul acesta al Uniunii Energetice este dezamăgitor. Donald Tusk, uh, la vremea aceea prim-ministru al Poloniei, spunea că această Uniune trebuie bazată pe achiziții comune de uh, gaze naturale. Uh, dar ce a prezentat dumneavoastră sau documentele prezentate nu spun nimic despre aceste achiziții comune. Acum vorbim despre captare și stocare, deci din punctul meu, nostru de vedere v-aș întreba ce facem noi cu industria noastră pe bază de carbon în Polonia? Practic, pe, ea este temelia întregului nostru sector industrial. Minele noastre mai au o șansă de a supraviețui pe viitor? Ce e cu noile tehnologii, tehnologiile moderne? Uh, subterane care ne permite să păstrăm locurile de muncă din sectorul mineritului și uh, să avem mai multă securitate uh, energetică și ar genera și beneficii importante pentru protecția mediului. Toate acele substanțe nocive rezultate din combustie ar fi păstrate în subteran. S-au făcut teste pentru prima oară în anul trecut în Polonia, însă tehnologia încă nu ne permite să uh, fim gata să comercializăm uh, aceste instrumente. Ar fi necesar ajutorul Uniunii Europene. Credeți că această tehnologie poate juca un rol în Europa? A doua întrebare acum, în legătură cu transferurile necontrolate de energie electrică între state, ar putea fi o problemă uh, aceste transferuri ce privește, de exemplu, electricitatea, energia electrică transferată din nordul Germaniei prin uh, Cehia, Polonia, până uh, sudul Germaniei. ceea ce duce la o uzare rapidă a infrastructurii noastre. Deci ce facem cu infrastructura care deja a suferit pagube? Uh, putem spera că putem uh, obține despăgubiri pentru astfel de transferuri, măcar pe viitor. Organizația autorităților de reglementare în domeniul energiei din Europa, a piețelor de energie din Europa a fost deja uh, implicată. Cum veți rezolva lucrurile în viitor? Credeți că trebuie implicate și instituțiile europene? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Herbrandi, din partea altă. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar Caniete, pentru uh, marele volum de informații pe care le-ați oferit în uh, cuvântarea dumneavoastră de introducere. Am câteva întrebări. Una dintre ele se va referi la atingerea obiectivelor generale în 2020, că auzim totdeauna că suntem pe calea cea bună pentru a le îndeplini, dar dacă văd ce se întâmplă în țara mea, uh, văd că am scăzut emisiile câțiva ani de zile, dar acum că comisia începe din nou, uh, pardon, economia începe din nou să crească, avem, avem o creștere de 1% a emisiilor de dioxid de carbon. Deci întrebarea mea ar fi, considerați că este o tendință generală în întreaga Europa? Că iată acum, când în sfârșit economia începe din nou să crească, din fericire, ce se întâmplă cu reala decuplare a emisiilor de dioxid de carbon de creșterea economică. A doua întrebare, inspirată de ambițiile germane pentru 2040 și uh, atingerea obiectivelor pe 2020. Știm uh, că nu 2020 e marele obstacol, ci 2050 și cum ajungem acolo. Oare n-ar fi o idee bună să cerem statelor membre să uh, elaboreze foi de parcurs, să ne arate cum uh, cred ele că vor reuși să atingă acest obiectiv de 2050, că am impresia că atunci când uh, lucrurile vor merge rău, nu vom mai fi dorni să luăm măsurile care ar trebui luate. Deci aceste foi de parcurs ar fi o metodă de a fi mai bine pregătite statele noastre. Și în întrebarea în legătură cu Parisul, dumneavoastră ați exprimat dezamăgirea pentru că doar 35 de țări au uh, trimis aceste angajamente uh, până acum. Ce poate face Europa, vă întreb, pentru a accelera acest proces? Putem oare face ceva cu prin intermediul instrumentelor financiare sau ce uh, credeți dumneavoastră că poate fi făcut? Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Acum, reprezentanta Guena, Kilon. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset komissaari. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și membrului comisiei, domnului Caniata. Din fericire, am remarcat că și transportul a fost amintit de domnul comisar ca un sector care nu este acoperit de sistemul de comercializare a certificatelor de emisii. Îmi pare rău. Oh, sorry. I try to practice, it's very good, but <laughs> should I speak English or? Să vorbesc în limba engleză, spune deputata, sau așteptăm să se rezolve problema tehnică. Bun, se pare că n-am să zime nimic. Intervenții fără microfon din sală. Din nou în finlandeză. Vă mulțumesc. să domnului Căniete pentru că a mintit și sectorul transportului ca fiind un sector care nu face parte din sistemul ETS și conferința de, de pe data de 18 iunie. Aș dori să întreb dacă există cumva un calendar provizoriu care sunt uh, cerințele uh, impuse sectorului transporturilor pe viitor și am o idee aproape, am, am o întrebare aproape identică cu cea a domnului Gerbrandi referitoare la negocierile climatice. Și eu am îngrijorări legate de faptul că un număr atât de redus de țări și-au uh, publicat angajamentele și deja suntem aproape în luna mai și aș dori să știu dacă Um, Uniunea Europeană ar putea să-și consolideze propriile inițiative, uh, rolul uh, global. În, uh, de asemenea, aș avea o întrebare legată de Uniunea Energetică. Care este, de fapt, situația? Este posibil în Europa să găsim o atitudine comună în față de consolidarea independenței energetice a Uniunii Europene? Domnul Aica, care cuvântul. Mulțumesc, domnule uh, președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru toate informațiile oferite. Dacă mă îngăduiți, mă întorc la uh, întrebări care au fost deja, au fost deja adresate, dar poate cu mai multă precizie mi-aș dori să îmi răspundeți. Că uh, avem cu toții o preocupare și anume, vedem că politicile de climă și energie sunt una din prioritățile acestei uh, comisii uh, da, ele sunt dictate de concluziile uh, Consiliului adoptate în unanimitate și știm cu toții că în Europa Consiliul dă orientări strategice, însă mai apoi munca legislativă e făcută uh, de colegiuitori. Și aici Comisia are dreptul de inițiativă, uh, e unica cu acest drept. Da, din ce în ce mai mult am senzația că, în legătură cu una din prioritățile sale, Comisia nu face altceva decât să facă ce îi spune Consiliul. Cred că Juncker a spus la început că își dorește o comisie mai politică, însă în legătură cu prioritățile climă și energie, văd că această comisie nu e deloc politică, ci doar face ce îi zice Consiliul. Asta înțelegem printr-o comisie mai politică, oare? pentru a demonstra că mă înșel, ne puteți arăta foarte concret că nu vă veți conforma concluziilor Consiliului, acolo unde ei își depășesc foarte clar mandatul orientărilor strategice. Încearcă să elaboreze legislație. De exemplu, în ce privește eficiența, a spus că trebuie să ne gândim la ținta de 30%, însă Juncker a promis un obiectiv obligatoriu de 30% eficiență energetică. Ce e să ne așteptăm dacă Comisia are dreptul de proprie inițiativă cu propunere legislativă cu un obiectiv uh, obligatoriu de 30%? Claude uh, Turmes spune minimum 30%, dar mie mi-ar conveni măcar să fie un obiectiv obligatoriu și să nu facă ce spun alții. Apoi, în legătură cu regenerabile, le-a spus că Europa trebuie să fie numărul 1. Dar știm cu toții că nu e posibil așa ceva dacă noi avem doar un obiectiv la nivel european și nu avem obiective naționale. Unele state membre au dificultăți în propuneri legislative, totuși e regula majorității și nu a unanimității. Deci aici aștept din partea Comisiei încercări mai serioase ca într-adevăr să fim numărul unu la regenerabile. Asta înseamnă că trebuie să vedem și ceea ce fac statele membre nu, nu să avem doar obiective la nivel european. Fiți, vă rog, mai clar ce veți face, pentru că dacă nu, senzația e că o comisie mai politică înseamnă doar că aceasta se conformează uh, cu strictețe uh, Consiliului. Mulțumesc, spune președintele. Ultimul grup acum e FDD, domnul Pedicini. Mulțumesc, domnule președinte. Comisario, grazie per essere qui. Lei prima ha parlato di uh, ricerca nel campo Mulțumesc, domnule comisar. A spus de eficiență, a spus că eficiența energetică e importantă. Anul trecut uh, Comisia a creat o rețea de cercetare cu uh, date privitoare la impactul uh, gazelor, gazelor de șist și tehnici cum ar, de extragere, cum ar fi uh, cea a fracturării, fracking-ului. Și pentru a analiza cât de realiste sunt eventuale proiecte de pe teritoriul Uniunii Europene, proiecte de extracție. Acum citesc textual. 74, 14 din 74 membri acestei rețele sunt funcționari ai Comisiei Europene, mai puțin de 10% e reprezentat de o societate civilă, mai mult de 7% reprezintă direct interese financiare în industria fracking-ului. Rețeaua e prezidată de cinci conducători, din care doi provin din industria extractivă de gaz de șist, unul din un institut de cercetare francez legat de industria extractivă și doi din două state membre care s-au exprimat de mai multe ori în favoarea gazul, gazelor de șist, Regatul Unit și Polonia. Practic, se permite industriei gazelor de, gazelor de șist să domine, să domine mă scuzați, dezbaterile europene în materie de fracking, deși în multe state membre, de mai multe ori, populația s-a exprimat împotriva gazelor de șist. Puteți uh, să faceți un comentariu? Nu credeți că în acest mod Comisia Europeană oferă industriei uh, un, un instrument de lobby pentru a promova cauza fracking-ului în statele membre? Mulțumesc! Mulțumesc și acum dau cuvântul domnului comisar pentru a răspunde la acest prim grup de întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe prin a-i răspunde domnului Lise. În legătură cu guvernanța, eu doresc să asociez complet Parlamentul la acest proces. Nu doresc un sistem de guvernanță în care Parlamentul să nu aibă un cuvânt de spus. Va trebui să găsim o modalitate de a lucra, de a coopera, să analizăm situația, pentru că Până la urmă, guvernanța este singurul element pe care l avem la dispoziție pentru a asigura respectarea obiectivelor, fie că e vorba de uh, emisiile de dioxid de carbon, de energiile regenerabile sau de eficiența energetică sau alte aspecte din politica energetică și legăturile dintre toate acestea. Deci eu aș dori să facem în așa fel încât Parlamentul să fie prezent în sistemul de guvernanță și voi face tot ce va fi în putere pentru a obține acest lucru. Um, am spus că dorim obiective obligatorii. Pentru a răspunde domnului Ecut, este clar că Comisia este independentă, are un drept de inițiativă, dar ține cont și de ce a spus Consiliul. Dacă există consens în uh, Consiliul European, uh, trebuie să elaborăm pe baza acestui consens. Intenția noastră este să respectăm toate angajamentele pe care și le-a luat președintele Juncker. Și pe această bază vom începe să lucrăm la directiva privind eficiența energetică. În legătură cu scurgerile de carbon. Ce am făcut până acum? Ne-am întâlnit cu reprezentanții industriilor cu consum ridicat de energie din Uniunea Europeană și le-am transmis un chestionar în care Am încercat să abordăm răspunsurile într-un mod comun pentru a le folosi ca bază pentru a um, dezvolta anumite idei. Care, de exemplu, întrebarea, care sunt provocările cărora trebuie să le răspundem în realocarea resurselor, resurselor și cotelor? Apoi, valorile trebuie actualizate pentru a ține cont de progresul tehnologic. O dată la cât timp? În al treilea rând, care ar fi metoda cea mai bună de actualizare a valorilor, ținând cont de eforturile autorităților de colectare a datelor, de aplicarea factorilor de corectare și așa mai departe. În al patrulea rând, ce adaptări sunt necesare ținând cont datele de producție? ce propuneți pentru a se respecta uh, pragul pentru uh, scurgerile de carbon în paza 4? În momentul de față, o parte din energia europeană, de, din uh, industria europeană este expusă scurgerilor de carbon și altă parte nu. E nevoie de o diferențiere și mai mare. Propunem, doriți două grupuri sau trei grupuri sau mai multe grupuri de agenții economici sau de tipuri de agenți economici. Deci, am pus o serie de întrebări. Uh, întrebări comune pentru a se degaja uh, o poziție comună. Bineînțeles, există sectoare cu anumite particularități, dar uh, sperăm că se, de, de, să se va degaja idei generale comune. Bineînțeles, ținem cont de orice opinii care ne sunt transmise, chiar dacă ancheta s-a terminat în martie. Deci asta facem deocamdată. De întâi uh, ascultăm actorii interesați, industria, analizăm toate răspunsurile și apoi pe baza acestora vom uh, uh, face propuneri în momentul în care vom obține acord în legătură cu instrumentul pentru stabilitatea pieței. Pentru a răspunde domnului Paniu, este clar că la Paris nu ne va fi ușor, deloc. Sistemul ONU cu 198 de țări care trebuie să decide în unanimitate este, face lucrurile foarte complexe, dar e clar că trebuie să reușim. Și ați subliniat un lucru foarte important. Parisul nu este sfârșitul, nu este capătul drumului. La Paris stabilim obiectivele, un protocol, transparență, monitorizare și un proces dinamic de reevaluare. Și de aceea când la Lima nu am obținut din partea unor țări, pentru că se opunea mai ales China, n-am obținut uh, să există o procedură de evaluare pentru a cantifica impact textul uh, tuturor propunilor înainte de Paris, de aceea am propus să organizăm o conferință în octombrie, cred, pe care am coorganizat-o cu Marocul și am organizat toate ONG-urile, toate think tank-urile, dar și membrii Parlamentului ar putea veni, și pentru a analiza toate, um, toate angajamentele luate și pentru a înțelege care este nivelul ambițiilor pentru că mă tem că nu va fi de două grade. Și cred că acest lucru va fi util pentru a transmite un mesaj um, grupului COP21 pentru a se crea un sistem de reevaluare periodică pentru că în 2050 ajungem la o cifră um, care să fie utilă pentru a lupta împotriva între, um, încălzirii globale. Trebuie să spun că anumite state membre se angajează cu sume mari, dar când vedem bugetele lor anuale, nu se regăsesc în aceste bugete sumele respective sau chiar dacă există sumele, anumite parlamente nu le aprobă. Deci, avem o sumă generală de un miliard de dolari, mai mult sau mai puțin, angajamentul Uniunii Europene al Statelor Unite, dar problema este că important este să funcționeze fondul, să finanțeze proiecte înainte de COP21. Deci Uniunea Europeană în momentul de față face tot ce este în putere pentru a rezolva toate problemele care ne confruntăm pentru ca schimbările climatice să fie, lupta împotriva schimbărilor climatice să fie un instrument care funcționează și țările în curs de dezvoltare să simtă acest lucru. Într-un consiliu am ajuns la unanimitate, nu fără dificultăți, pentru că anumite state membre au dorit chiar un angajament de 40% sau de peste 40%, dar problema a fost schimbările în utilizarea terenurilor. Cum le putem introduce în angajamentul nostru de reducere cu 40%? Și până la urmă am reușit să ajungem la un acord și după părerea mea, avem, după părerea mea, angajamentul cel mai ambițios de, de până acum, care s-a făcut până acum. Domnul Gerbrandi a spus că puține țări din G7 și G20 au făcut propuneri și e adevărat. Și la Vașovia am căzut de acord că țările care pot să o facă trebuie să-și facă promisiunile cât de devreme pentru a stimula și alte țări să facă propuneri ambițioase. Deci cooperăm cu țările din grupul G7 și din, cu cele din, din grupul G20. Vom merge în curând la Hamburg și apoi la San Petersburg curând ca să cerem tuturor țărilor dezvoltate să își facă propuneri ambițioase. Am fost luni la Uh, Washington, unde China, Australia, țări mari au transmis mesajul că vor uh, transmite propunerile lor. Pe de altă parte, trebuie să cooperăm cu țările în curs de dezvoltare pentru a le uh, ajuta să-și elaboreze propriile politici și propriile angajamente. Nu e ușor deloc, deci ajutăm grupe de țări, grupuri de țări să își pregătească angajamentele. Doamna Vișnesca, doamna Vișnesca a spus că nu avem achiziții comune de gaz. Uniunea Europeană, cadrul european este o strategie pe 5 ani. Nu facem totul în primul an. Trebuie să dezvoltăm tehnologia necesară în mod progresiv în încet încet și astfel vom putea uh, ameliora uh, securitatea aprovizionării cu gaz. Trebuie să adoptăm și regulamentul privind securitatea aprovizionării cu gaz. Trebuie să uh, dezvoltăm ideea din, uh, din cadrul pe baza ideii că dacă o țară este, disponibil, este dependentă de un singur furnizor în caz de criză, se aplică regulile concurenței de la OMC și, prețu- și le, eh, regulile pieței interne. Apoi s-a pus o întrebare legată de cărbune. Deci problema cărbunelui. Cărbunele va rămâne încă multă vreme de acum încolo în mixul energetic al Uniunii Europene mai ales pentru că articolul 194 spune clar că toate statele membre are exclusiv posibilitatea de a decide propriul mix energetic, dar în același timp țările trebuie să-și respecte obiectivele de reducere a emisiilor. Bineînțeles, deci trebuie să investească în modernizare și așa mai departe. Noi vom încerca să ajutăm la această modernizare cât putem și Există stimulente pentru planurile de modernizare, există și cote în plus pentru uh, a compensa și, bineînțeles, vom sprijini în continuare uh, captarea și stocarea carbonului și uh, cooperăm cu China, cu Statele Unite și alte țări pentru a dezvolta această tehnică pentru că ea să poată să ajungă pe piață. Tehnica e deja în curs de dezvoltare, trebuie să se reducă însă costurile. Și apoi vedem cum vom, unde vom putea plasa dioxidul de carbon și cu uh, ce garanții pentru mediu. Nu e ușor, dar vom continua să investim în, acest proie- în aceste proiecte în Uniunea Europeană există deja două proiecte care merg mai bine decât altele. Am, învățăm din greșelile trecutului și vom încerca să avem o abordare mai bună pe viitor. Ați vorbit de asemenea despre transfer, transferurile de electricitate. Dorim să aplicăm în primul rând o politică de interconectare a infrastructurilor. Suntem departe de obiectivul de 10% de interconectare în, pentru 2020. Deci va trebui să strângem mulți, uh, mult, să obținem mult sprijin pentru a sprijini interconectarea. Și ați întrebat de asemenea um, ce facem cu reglementarea piețelor. Uh, uh, vom respecta competențele organelor naționale de reglementare, dar vom încuraja transferurile de la, între statele membre. Trebuie Trebuie să facem în așa fel încât, la nivel regional, în probleme transfrontaliere, să există un organ european de reglementare pentru a face arbitraj între statele membre, pentru că autoritățile naționale sunt limitate la propriul teritoriu. Trebuie să dăm agenției ASER mai, multă, mai multe prerogative în acest sens. Ne-ați întrebat de asemenea cum stăm cu Uh, progresul spre, uh, progresia spre obiective. E bine, obiectivele par că pot fi uh, atinse la nivel global sau în general, dar anumite state membre sunt în urmă. În principiu, vom ajunge la 18,5% cu politicile actuale. Dacă mai facem ceva în plus, atunci vom atinge obiectivul de 20%. Ce fac eu în momentul de față? Mă asigur că toate statele membre um, aplică regulamentul privind uh, uh, eficiența energetică și standardele pentru clădiri. Deci haideți să aplicăm standardele pe care le avem deja. Dar trebuie să recunoaștem faptul că am uh, câștigat în eficiența energetică pentru că a scăzut uh, activitatea economică. Încă ne revenim în urma crizei, încet, încet. Și în anii chiar înainte de 2020 va fi mai greu și între 2020-2030 va fi și mai greu. De aceea e nevoie de o schimbare de abordare. Și folosim pe cât posibil planul Juncker deci Fondul de Investiții Strategice, pentru a sprijini, sprijini proiecte în domeniul eficienței energetice și știu că Parlamentul dorește acest lucru. L-am citit. The possibility of member states establishing attractive to now. În ceea ce privește stabilirea propriilor obiective de statele membre până în 2050, cred că în primul rând trebuie să stabilim cadrul legislativ pentru a atinge obiectivele din 2030, după care ne putem gândi la ambiții mai mari. Avem nevoie de o securitate de reglementare și dacă statele membre vor ști care sunt liniile directoare pentru toate aceste elemente, odată dispunând de aceste informații, vor cunoaște regulile existente vom putea vedea cum putem crea o foaie de parcurs. Ar fi minunat să avem uh, obiective pentru anul 2050, 60% reducere până în 2050 și o primă parte de parcurs uh, va avea loc până în 2030, însă nu trebuie să pierdem din, din vedere ce se întâmplă între 2030 și 2050. Și ultima întrebare, următoarea întrebare al doamnei Kilonen se referea la transport. În ceea ce privește transportul, chiar dacă domnul Eichhout va spune că urmează de aproape poziția Consiliului, concluziile Consiliului din octombrie ne spun că transportul nu face parte din, din sistemul ETS. Și aceasta este baza de care pornim pentru a reforma sistemul uh, ETS și pentru decizia privind uh, împărtășirea uh, punerea în comun a, a, a eforturilor. Este adevărat că în concluziile Consiliului se aduce aminte că transportul poate fi inclus deja în sistemul european ETS, dar niciun stat membru, membru nu a făcut acest lucru până acum. Concluzia, uh, comisia este gata să se gândească la această idee, însă este una foarte complicată. Nu cred că Includerea transportului în sistemul ETS ar putea înlocui, de exemplu, standardele de emisii pentru autoturisme și pentru uh, camioane. Este doar o alternativă, nu trebuie să fie o substituire a standardelor de emisii a auto, autovehiculelor. De ce? Sau ce putem face mai multe pentru a combate mai bine schimbările climatice pe plan global, împreună cu Serviciul European de Acțiune Externă, încercând să convingem cât mai multe țări să își publice aceste contribuții intenționate naționale. Am discutat cu foarte multe state, cu India, cu Brazilia, cu China, cu SUA și așa mai departe, pentru a-și uh, prezenta aceste contribuții naționale intenționate pentru Paris și să sperăm că le vom convinge. Și apoi, în ceea ce privește Uniunea Energetică, ne dorim să reducem dependența energetică, mai ales de gaze naturale. Există șase țări care depind de un singur furnizor, o situație foarte dificilă. Și ce facem în acest moment? încercăm să dezvoltăm coridorul de sud pentru a avea o conexiune cu Azerbaijanul, purtăm dialog la, la nivel înalt cu țări importante pe viitor, ca Algeria și cu uh, Norvegia, dar încercăm să creăm și o, o strategie energetică pentru a crea uh, cât uh, o infrastructură cât mai bine coordonată în Uniunea Europeană. Domnul Eichhout m-a întrebat Dacă se va ajunge la unanimitate pentru pachetul privind 2030, ei bine, în tratate se spune că este nevoie de o majoritate calificată și Comisia Europeană are dreptul de inițiativă legislativă. Noi vom încerca să, răsp- să respectăm uh, promisiunile făcute de domnul Juncker în discursul de investitură în fața Parlamentului European a mai existat o întrebare legată de leadershipul global al Uniunii Europene. Va trebui ca în cadrul de guvernanță să stabilim o procedură clară pentru examinarea uh, nivelului progreselor înregistrate. Să nu doar atât. Avem nevoie de un sprijin concret prin uh, fondul de inovare, de canalizarea unor uh, resurse financiare înspre uh, inova- inovare și pentru a permite integrarea cât mai ușoară a energiilor regenerabile în, uh, în infrastructura energetică. Problema cea mai mare în acest moment și pentru regenerabile este reprezentată de lista de interconectare între statele membre am stabilit deja codurile membrilor, trebuie să ajungem la adevărată interconectare și să ne asigurăm că energiile regenerabile țin seama de necesitățile pieței. Vom prezenta însă, probabil, până la, până la începutul verii, o comunicare privind designul energetic, ă, structura pieței energetice în care vom prezenta facilitarea integrării energiilor regenerabile în sistemul energetic european. Domnul Pedicini s-a referit la gazele de șist. Într-adevăr, suntem în... Uh, tocmai uh, cartăm din punct de vedere geologic în Uniunea Europeană pentru a vedea unde există resurse de gaze de șist, deci este vorba pur și simplu de un exercițiu de cartare pe de altă parte, uh, platforma tehnică care, care analizează situația va, dă doar un sfat Comisiei Europene. Decizia Comisiei se va baza pe toate informațiile relevante, nu doar uh, pe acest uh, Consiliu, ci pe baza tuturor informațiilor relevante de peste tot, de pe glob, să vedem unde lucrurile uh, au eșuat, unde lucrurile au mers bine și așa va trebui să ne luăm decizia privind recomandarea noastră față de gazele de șist, dacă avem nevoie de un regulament mai strict sau nu. Chiar și în Polonia nu se mai exploatează atât de mult gaze de șist ca în, ca în trecut deci vom continua să lucrăm la acest subiect, încercând să ne asigurăm că toate evaluările impactului asupra mediului înconjurător sunt făcute cât mai bine. Thank you very much for your dance. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile detaliate și începem a doua rundă de întrebări și aș dori să cer vorbitorilor să respecte un minut și jumătate pentru că nu avem suficient timp la dispoziție. 23 de colegi doresc să iau cu, să adreseze întrebări. Dau cuvântul direct doamnei Gardini. Grazie. Ehm, allora, eh, tanto grazie. Eh, Mulțumesc, în primul rând, domnule comisar, și am o întrebare punctuală privitoare la sistemul ITS care mă preocupă în mod constant, pentru că directiva ETS conferă statelor membre posibilitatea de a alege, de a utiliza beneficiile de, de pe urma licitațiilor pentru scopuri specifice, dar în mod facultativ, deci nu este o armonizare, ceea ce creează distorsiuni. Deci vreau să vă întreb, în vederea următoarei reforme a sistemului ITS, nu credeți că obiectivele directivei în ce privește tocmai utilizarea veniturilor de pe urma licitațiilor trebuie eh, modificate ca acestea să fie utilizate în mod prioritar ca să susțină costurile indirecte, mai ales între industriile mai expuse relocării eh, emisiilor de carbon. Mulțumesc! Mulțumesc acum Matias Grote. Vă mulțumesc, domnule comisar. Săptămâna trecută ați vizitat uh, Polonia, ați luat cuvântul în legătură cu modernizarea Uniunii Energetice Europene, ați susținut combaterea schimbărilor uh, climatice pe plan global și ați uh, afirmat că în centrul politicilor europene este sistemul european de comercializare a certificatelor de emisii. Există un punct care ne, ne grijorează și anume transportul uh, internațional aerian. Se poartă negocieri pe plan internațional în cadrul Organizației uh, Internaționale a Aviației Civile și aș dori să vă întreb care este situația acestor negocieri de la ICAO. Cei care cunosc puțin această temă ne spun că um, europenii ar trebui să dea, un, să, dea, să dea înapoi și cred că acest lucru nu se va, nu se va întâmpla și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră, ce urmează să se întâmple. Cred că compensațiile negociate nu pot fi o soluție pentru includerea transportului aerian în strategia energetică și de protejare a mediului înconjurător. Noi am considerat că avem nevoie de un instrument puternic, am considerat că este vorba de un sistem ETS, însă am dat dovadă de, de am dat un, am făcut un pas înapoi, am renunțat la acest instrument uh, în uh, contextul negocierilor internaționale. Mulțumesc, domnul Faria, are cuvântul. Bună, forma tratată. Domnule comisar, În ceea ce privește schimbările climatice, Uniunea Europeană a dovedit că își dorește un acord global obligatoriu din punct de vedere legal la Paris. Și știți că sectorul transportului este responsabil pentru 25% a, a emisiilor de gaze cu efect de seră în Uniunea Europeană. Pentru reducerea emisiilor, nu sunt reglementate toate formele de transport și acest lucru ar putea să fie dăunător pentru următorii ani. Deci, din punctul de vedere al obiectivelor globale de reducere a gazelor cu efect de seră din domeniul transportului maritim, Organizația Maritimă Internațională a stabilit anumite obiective care fi, ar fi trebuit să fie atinse peste 10 ani, însă nu s-a întâmplat nimic Mâine urmează să adoptăm un raport privind uh, uh, monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor din transportul maritim și aș dori să știu dacă considerați că se, ajunge, se va ajunge la un acord internațional în acest domeniu și dacă se vor înregistra progrese în Organizația Maritimă Internațională vis-a-vis -vis de uh, acordul de la Paris. Și apoi, Credeți că este posibil să se ajungă la un acord privind emisiile maxime în lumina acordului de la Paris? Și acest acord va putea fi adoptat la timp înaintea uh, acordului de la Paris? Mulțumesc, doamna Torres Martina, să reacum cuvântul. Că putem cursul Mulțumesc, ideea că putem noi inversa cursul timpului, ca în filme, nu funcționează în viața reală. Asta e adevărat, mai ales pentru schimbările climatice. Consecințele acțiunilor date în trecut uh, se simt astăzi și ce facem astăzi va fi hotărător pentru mâine. La Paris uh, trebuie să ne ajustăm limitei de 2 grade maxim de creșterea temperaturii și a, trebuit să abandonăm uh, exploatarea 80% din reservele de, uh, de combustibil fosil de lor actuală. Domnule Caniete, cum va reduce Europa gazele uh, cu efect de seră fără a reduce și utilizarea combustibilor fosili? Pentru că dumneavoastră doriți să uh, sistematic să sporiți uh, exploatarea acestor zăcăminte. Și în, despre mare, ce, vor, ce prevede despre gestionarea uh, catastrofei din insulele Canare, catastrofe ecologice de săptămâna trecută, cum, cum au uh, cum judecat dumneavoastră acțiunea autorităților spaniole, că până la urmă în mâinile noastre este viitorul uh, omenirii și uh, ziua de mâine. Mulțumesc acum domnul Iavor. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt biztos úr. Vă mulțumesc. Aș dori să adresez și o întrebare. În primul rând, din punctul de vedere al eficienței energetice, domnule comisar, ați făcut trimitere la faptul că obiectivul comisiei este de a îmbunătăți eficiența energetică și că această temă este una crucială uh, pe marginea căreia va trebui să lucrăm mult în viitorii ani și în, ca, în contextul căreia trebuie să stabilim niște obiective obligatorii care trebuie să fie respectate apoi de toate statele membre. În Ungaria se încearcă, desigur, reglementarea tuturor acestor aspecte. Parlamentul ă, maghiar a discutat și el toate aceste aspecte, însă s-a ajuns la concluzia că există o divergență de opinii importantă. Și dacă un stat membru, membru nu respectă regulile, nu, în anumite condiții nu poate fi tras la răspundere. Deci există abordări diferite între statele membre ale Uniunii Europene obiectivul pentru anul 2020, ni l-am stabilit noi înșine și aș dori să știu care sunt, care sunt consecințele posibile dacă nu toate statele membre vor respecta aceleași uh, reguli. Deci avem nevoie de uh, obiective foarte clare care, a căror respectare se poate fi verificată. Mulțumesc, domnul Peterle. Uh, thank you, thank you very much, uh, Chairman. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, Aș dori să vă mulțumesc pentru cuvintele foarte clare și pentru ambiția de care dați dovadă. Comisia Europeană și Consiliul European au uh, convenit ca până în 2030 ponderea energiilor regenerabile să crească până la 27%. Și eu consider că energiile regenerabile vor avea un rol uh, principal în trecerea înspre un sistem uh, competitiv și durabil energetic. Pentru a atinge acest obiectiv, eu cred că avem nevoie de concepte foarte bine elaborate din punct de vedere strategic. Și aș dori să vă întreb ce a făcut Comisia Europeană pentru a elabora asemenea concepte transsectoriale și mă interesează, interesează în mod special de colaborarea între, în contextul troicii, în agricultură, mediul înconjurător și energie. Eu am propus ca Comisia Europeană și statele membre să înceapă să schimbe în mod radical modul de, de investire a fondurilor publice în productivitate și să integreze aceste planuri de investiții în strategia uh, schimbării climatice pentru anul 2030. Dispunem deja de conceptul uh, orașelor inteligente, însă cred că avem nevoie și de zone rurale inteligente și aș dori să vă cer să creați uh, o strategie cuprinzătoare din acest punct de vedere. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnul Lainan are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, ați spus că la Paris trebuie să înregistrăm un succes și vă întreb ce înseamnă pentru dumneavoastră, pentru Uniunea Europeană, un succes la Paris și de ce avem nevoie pentru a ajunge la un succes. Ați început deja activitățile diplomatice cu Polonia și cu alte state. La, în iunie știm că este programat un summit Uniunea Europeană-China și aș dori să vă întreb dacă planificați o acțiune comună cu China la Paris. Și apoi mai există un bloc important de emisii, uh, substanțele halogenate și a avut loc o, o, o conferință importantă la Bangkok și ar fi foarte important ca și aceste substanțe să fie incluse în protocolul de la Montreal deci își dorește Uniunea Europeană modificarea acordului de la Montreal și, în ultimul rând, mă bucură faptul că readuceți la viață directiva privind uh, eco designul care a avut mult de suferit în campania electorală, însă um, progresele sunt atât de mari încât cred că există un potențial foarte mare și aici. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Gambus. Sí, comisario, primero <clears throat> agradecerle Mulțumesc, domnule comisar, vă mulțumesc pentru prezență și fapt, pentru faptul că sunteți întotdeauna dispus să dialogați cu Parlamentul. Încerc să pun câteva întrebări rapide. În primul rând, în ce privește guvernanța, ați vorbit de patru niveluri, eh, european, eh, național, regional și local. Ați putea fi mai concret cum trebuie să se asocieze aceste niveluri superstatale la procesul de construcție a Uniunii Energetice? O a doua întrebare. De, în legătură cu OACI, în legătură cu gazul, ați vorbit de achiziționarea în comun a gazului, ați vorbit și despre gaz natural lichefiat, să știți că în alte părți ale Europei, dar și în Spania, în Catalonia, există tehnologie pentru așa ceva, însă ce lipsesc sunt interconexiunile pe 28 noiembrie, dumneavoastră ați spus că Comisia dorește să monitorizeze executarea unui proiect pentru a fi pus în operare până în 2020. Ce se întâmplă cu acest proiect? Îl finalizăm până în 2020. Și o a treia încercare, nu, o a treia întrebare, mă scuzați în legătură cu energiile regenerabile. Foarte rapid întrebarea Aș dori să știu, există politici în statele membre care se pare că nu se îndreaptă în aceeași direcție a majorității în ultimii ani. Nu vorbesc concret de cazul Spaniei. Înțeleg care eh, au fost politicile de acolo și din ce motiv s-au eh, adoptat, însă cum se pot schimba lucrurile dumneavoastră în contactele cu statele membre? Percepeți o voință politică, o voință colectivă de face politici care să meargă pe calea cea bună? Mulțumesc! Mulțumesc și domnul Dans. Thank you. Um, <clears throat> I'd like to echo the thanks of the committee for uh, your... Mulțumesc uh, și vă mulțumesc și domnule comisar pentru prezență și comentarii. Am o întrebare în uh, legătură cu rolul dumneavoastră în Comisia pentru Uniunea Energetică. Ați vorbit uh, ades despre faptul că eficiența energetică poate fi văzută ca primul combustibil în ierarhia uh, unei furnizări stabile de energie pentru Uniune. Uh, e legat de uh, extracția resurselor naturale. Sigur, pentru combustibilele uh, fosile e nevoie de subvenții. Asta înseamnă alesea că e mai ieftin de utilizare resurse primare pentru energie decât cele reciclate. Uh, Uh, având în vedere poziția noastră în această uh, Comisie pentru Uniunea Energetică, ce veți face cu comisarul Bele pentru a uh, combina acestea, că avem nevoie și de eficiență energetică și de eficiența resurselor? Există planuri pe viitor pentru a încuraja îmbunătățirea lucrurilor pe viitor și să transmitem și semnalele corecte pentru industrie. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Faria. Mulțumesc, domnul Faria. Uh... Sr. Comissário, uma vez mais, um, um, um, é, outra vez o prazer em voto. Mulțumesc, domnule comisar. Eh, mai am, am plăcerea din nou să vă pun o întrebare, dar de data aceasta, la cererea colegului meu, voi vorbi de altfel în engleză, pentru că întrebarea a fost pusă în engleză. Mă rog, pot și în portugheză, <laughs> dacă doriți, dar în engleză. În comunicarea din 25 februarie, Comisia a exprimat faptul că Uniunea Europeană trebuie să investească în uh, combustibil alternativ, uh, durabil, um, o chestiune cheie pentru a atrage investițiile e uh, crearea unor politici pe termen lung pentru stabilizarea mediului de investiții. În același timp, uh, Vedem că sunt mari eh, diferențe între statele membre și capacitatea lor de a lua pe această cale din motive diferite. În procesul ILUC vedem, de exemplu, că investițiile n-au fost făcute timp de ani de zile din cauza faptului că politicile n-au fost destul de clare aici vă întreb cum am putea noi prin Uniunea Energetică să învățăm din de perma greșelilor și să ă, atragem investițiile ă, pentru soluții energetice mai bune. Mulțumesc. Mulțumesc acum doamna Dali. Mulțumesc ă, și mulțumesc și domnului comisar pentru că ne vizitați atât de des și ne țineți la curent cu ce se întâmplă. Pare că există un acord că dacă, dacă ETS-ul uh, va funcționa, va fi un instrument foarte bun pentru protecția climei. Cred eu că asta poate fi făcut inclusiv prin includerea unor actori, uh, prin asocierea unor actori terți. Dar uh, ce se va întâmpla pe viitor? Pentru că ne confruntăm cu mari provocări în ce privește reducerea emisiilor. Există intenția ca sistemul ITS să fie extins? Ce alți factori ar fi incluși? Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Eck. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender, danke schön. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru, această, pentru acest schimb de opinii și aș dori să mulțumesc și pentru politica climatică a dumneavoastră de până acum. Salut, desigur, încercările dumneavoastră ca acordul de la Paris să fie încurnate cu succes. Sincer să fiu, mi-aș fi dorit obiective mai ambițioase, reducerea dioxidul de carbon până în 2050 ar fi trebuit să fie mult mai mare decât cea propune. Ajung acum la întrebarea mea. Este un fapt uh, cunoscut științific că pe lângă mulți uh, alți uh, factori, producerea de uh, carne, creșterea de animale are consecințe deosebit de negative asupra uh, climei este o temă care ar trebui să fie abordată deschis la această conferință climatică. Un, un miliard și jumătate de uh, vite trăiesc pe planetă și care emit o cantitate imensă de metan și uh, producția globală de carne, conform unui studiu ONU, reprezintă 18% din emisiile globale în comparație, transportul întreg, întregul sector al transporturilor este responsabil doar pentru o 14% din aceste emisii. Aș dori să vă, întreb, să vă întreb dacă vă veți referi la Paris și la aceste emisii care au fost până acum un tabu și aș dori să știu dacă vă veți exprima o poziție la Paris încercând să schimbați cumva situația. Mulțumesc, are cuvântul doamna Bonafe. seara commissario, mi associo anch'io ai ringraziamenti per... Mulțumesc și eu domnului comisar eh, pentru prezență și răspunsurile punctuale. Și pe scurt vreau să mă refer la Paris. Cred că în următoarele luni eh, ochii și speranțele lumii se îndreaptă asupra întâlnirii de la Paris COP21, șefii de stat și guvern și dumneavoastră aveți o mare răspundere, și anume să ajungeți la un acord, după cum au spus deja aici mulți colegi, ambițios, global și cu caracter obligatoriu. Nu va fi suficient. Nu sunt uh, suficiente acordurile pentru că acestea trebuie și puse în practică. Din acest punct de vedere, ați spus-o de vreau să fac și eu, sunt foarte importante investițiile, nu doar publice, pentru că a spus foarte bine, poate sunt insuficiente, însă cele private contează. Sectorul privat privește cu mare atenție ce se întâmplă cu această întâlnire COP21. Sigur, uh, calendarul pentru punerea în aplicare a acordului și natura sa juridică, obligatorie sau nu, și diversificarea obiectivelor geografice vor avea uh, un cuvânt de spus asupra uh, investițiilor private. Asta ați vorbit de planul Juncker. Mă întreb, cum crede Europa că va exploata potențialul privat? Și în legătură cu planul Juncker, credeți dumneavoastră că putem crea un instrument ad hoc, de exemplu platforme dedicate adaptării la schimbările climatice? Și în final, cum credeți că se poate exploata pe deplin acel Low Carbon Investment Fund, mă rog, fondul uh, verde al Națiunilor Unite? Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Schleck. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pozdravljam povjerenika. Mulțumesc. Salut și eu prezența domnului comisar alături de noi. Aici s-au exprimat și puncte de vedere contradictorii. Pe de o parte, comisarul ne vorbește de scopuri ambițioase pentru schimbările climatice și rolul de lider al Uniunii Europene la nivel global. Pe de altă parte, auzim că încă suntem dependenți de cărbune, pentru că fiecare stat membru are dreptul să-și hotărască propriul mix energetic. O a doua contradicție e următoarea. Acum trei zile, vicepreședintele Șefcovici a luat cuvântul la, la Belgrad și a vorbit despre energie regenerabile și uh, surse durabile de energie și a spus că vor fi o adevărată mină de aur și ne va permite să devenim, să devenim mă scuzați, lideri la nivel global și ar trebui să reducem exploatarea petrolului. Pe de altă parte, două state membre, Italia și Croația, își sporesc cercetările pentru a descoperi ulei în Adriatica și se implică și Montenegrul și Albania în aceste activități. Deci mixul energetic nu e pus sub semnul întrebării aici. Și faptul că aceste țări își uh, mențin o cotă de uh, carburant fosil în mixul energetic și atunci chiar uh, crește această cotă de combustibil carburant fosil în mixul energetic. E în contradicție această realitate cu ceea ce s-a spus de domnul vicepreședinte Șefcovici. Și, de asemenea, aș dori să ne spună domnul comisar cum uh, intenționează să convingă statele membre și, și țările candidate să se, să se alinieze la obiectivele Uniunii Energetice așa cum au fost ele înfățișate de domnul comisar Ciovici. Deci să se scadă cota uh, carburantului fosil în mixul lor energetic și cum intenționează să convingeți aceste țări să treacă la uh, surse regenerabile. Mulțumesc! Thank you very much. now, Ms. Mulțumesc, doamna Kadenbach. Herzlichen Dank. Ich Vă mulțumesc. Aș dori să completez după toate aspectele amintite de deja două puncte. După cum a spus și Lainan, uh, și pe mine mă bucură faptul că acordați uh, din nou prioritatea directive privind eco-designul și un aspect mi se foarte deosebit uh, de interesant în cele spuse dumneavoastră, mai bună comunicare cu cetățenii. Am văzut în campania electorală că uh, populiștii au reușit să comunice foarte bine suprareglementarea și așa mai departe. Pe mine m-ar interesa foarte mult strategia dumneavoastră de comunicare, care mie mi se pare deosebit de importantă pe viitor. Uh, A doua întrebare, chiar dacă nu ține neapărat de competențele dumneavoastră în mod direct, însă în ultima perioadă am purtat o dezbatere legată de diferite atacuri uh, cibernetice, uh, nu, mm, și există și un autor austriac care a scris o carte interesantă din acest punct de vedere. Oricum, aș dori să vă întreb cât de mult vă veți implica în calitatea dumneavoastră de comisar în legătură cu problema securității uh, cibernetice, securității rețelelor pentru a proteja infrastructura energetică de asemenea atacuri uh, din partea unor hackeri. Mulțumesc. Thank you very much and now... Mulțumesc. Doamna Caveson. Señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Caniete. S-a spus aproape tot aici, însă vreau să adaug și eu uh, ceva în legătură cu unele idei pe care le-am auzit aici. Se vorbește de decarbonizare și uh, combaterea schimbărilor climatice. Și s-au referit uh, mulți la asta. Mm, dar energiile regenerabile pe piața electrică Apoi, accesul la energiile regenerabile ă, trebuie să fie la scară din ce în ce mai mare de, de către consumatori și aici se pot ă, pune bariere. Și atunci, în prima întrebare nu trebuie cumva reglementat de către comisie și aspectul autoconsumului și apoi în ce privește cooperativele, care joacă un rol important în acest tip de politici pentru a combate schimbările climatice, ce părere aveți? Și în al doilea rând, e clar că trebuie să se schimbe funcționarea pieței energiei electrice și să se faciliteze investițiile în energie regenerabile să vă spun că poate un obiectiv mai ambițios în regenerabilă și eficiență energetică, cum a dorit Parlamentul European, ar fi trimis un mesaj clar investitorilor și sper că rezultatele negocierilor de la Paris nu uh, vor rămâne literă moartă în 2030 pentru că nu vor fi, nu va fi un nivel suficient de angajamente. Mulțumesc. Și acum ultimul vorbitor, domnul Belet. Thanks uh, very much, uh, Chairman, for having the honor of... Uh... Mulțumesc pentru că mi-ați uh, acordat onoarea de a pune ultima întrebare, domnule comisar. Nu vă voi întreba uh, iată ce se întâmplă în legătură cu acest mare elefant din cameră despre care nu vorbește nimeni și anume rezerva de stabilitate a pieței pentru că negocierile încă sunt în curs, avem trialog săptămâna viitoare și sper ca statele membre care poate sunt de față în cameră să uh, se refere clar la mandatele uh, lor care să fie foarte apropiate de poziția Parlamentului și a Comisiei de altfel. În legătură cu ITS, o întrebare concretă, unul din factorii de succes pentru conferința de la Paris din decembrie este sistemul ITS. Știm cu toții că Uniunea Europeană își dorește un sistem uh, mai performant și reformat. Însă situația cea mai bună ar fi ca acest sistem să fie legat cu celelalte sisteme ITS la nivel global și poate cu cel care este cel mai neutru al Elveției. Deci aveți planuri concrete în legătură cu o astfel de conectare cu uh, sistemul elvețian. Mulțumesc! Mulțumesc acum, uh, dragă domnule comisar, ați primit multe întrebări. time to answer. Thank you very much. Încercați, vă rog, să răspundeți pe cât puteți. Mulțumesc! Manan Gardini was concerned. Doamna Gardini s-a referit la poziția Comisiei atunci când statele membre utilizează ajutoarele de stat pentru că armonizarea ar părea uh, atractivă, însă provocările tehnice și politice sunt uh, considerabile, pentru că dacă s-ar baza aceste acorduri pe uh, alocările uh, gratuite, atunci, sigur că pentru investițiile în inovație energetică ar fi mai puține alocări. E problema și produ producerii, producției de energie în Europa și emisiile de carbon și atunci uh, un sistem armonizat ar putea distruge piața pentru că situațiile sunt foarte diferite. De aceea liderii europeni în octombrie au spus că aceste măsuri uh, trebuie continuate și să existe și compensații, însă Comisia va evalua ce se poate face ca să ne asigurăm ca să nu fie mari distorsiunile pieței din cauza ajutorilor de stat în unele state membre se poate face acest lucru, în altele țări nu, diferențele lor actuale sunt enorme. Deci vom examina situația, însă problema e dificil de rezolvat. Ah. Regarding, regarding eh, eh, the problems of, eh, of eh, international... ce privește aviația internațională, nu? În 2015 trebuie să facem progrese în acest domeniu. dacă nu, vom ajunge într-o poziție foarte dificilă. Europa, în întregimea sa, trebuie să luăm decizii, să avem discuții între comisii și parlament, să vedem ce facem. Cel mai bun scenariu posibil e să facem progrese cu o, o, o abordare aprobată de toți și uh, la nivel internațional, de altfel, ceea ce se întâmplă uh, la Organizația Maritimă Internațională, unde putem spune că noi în Uniunea Europeană vom, se, vom trimite un uh, semnal foarte important la, pentru uh, conferința ONU în decembrie și de altfel și întâlnirea de la Londra din mai. Uh, aviația și navele trebuie să fie cuprinse în, uh, nu doar în protocolul de la Montreal, ci și în acordul de la Paris. Trebuie să ținem cont uh, de emisiile uh, care provin și de la aviație și de la domeniul navigației maritime, cu protocolul de la Montreal, cu gazele fluorinate. Trebuie și el să fie luat în considerare. La protocolul de la Paris facem anumite progrese pentru că americanii fac și amendamente, amendamentul european poate să fie mai acceptabil pentru țările cu de dezvoltare, dar sunt și altele din partea altor țări care pot complica lucrurile. Cred că la protocol, în protocolul de la Montreal văd o cale înainte, dacă putem uh, să avem câștig de cauză, dar ar fi important să ne bucurăm de cooperarea Arabiei Saudite. Pentru că uh, e, ca să spun așa, o nucă greu de spart. Și trebuie să negociem, să ne mulțim contactele, să încercăm să rezolvăm cât mai multe probleme posibile. Well, the problem of, of the utilization of, of Problema legată de utilizarea combustibilor fosili a fost pusă. Statele membre, după cum știm, pot alege mixul lor energetic, dar în același timp trebuie să respecte obiectivele privind reducerea emisiilor pentru sectorul ETS și ce, celelalte sectoare, deci cele din afara ETS, și trebuie să respecte și obiectivele legate de eficiența energetică. Deci aici avem o problemă de guvernanță. Dacă reușim să stabilim o guvernanță care funcționează, care să permită controle, la nivel regional și așa mai departe, este clar că statele membre cu structură federală sau cu regiuni autonome va trebui să creeze un sistem care să țină cont de actorii de pe teren care trebuie să iau deciziile, pentru că pentru a pentru măsurile de punere în aplicare, nu doar statele membre, ci și regiunile uneori trebuie să aplice politici. Dar obiectivele sunt naționale și având în vedere că sunt naționale, statul membru este responsabil și trebuie să creeze un sistem de dialog în cadrul său pentru a vedea cum se pot atinge obiectivele cu eforturile globale ale regiunilor. Deci este o chestiune constituțională complicată. Doamna Deli, în legătură cu transportul și modul în care vom aborda problema transportului. Am hotărât să abordăm în afara sectorului ETS stabilim uh, limite de emisii pentru autoturisme cu abordare holistică, pentru că abordarea pentru reducerea emisiilor în domeniul transportului nu înseamnă doar reducerea dioxidului carbon, înseamnă și regulament, reglementarea traficului, um, ameliorarea mobilității, organizarea traficului în orașe. Deci este um, un domeniu mai complex. De aceea organizăm o conferință cu participarea mai multor comisari pentru a avea o abordare globală. Și în legătură cu combustibilii, eh, cu cal, mm, cu carburanții viitorului, eh, biocombustibil și așa mai departe, toată legislația în domeniul calității combustibililor și toate legislațiile ILOC, ILUC și cele privind biocombustibilii trebuie revizuite pentru perioada 2020-2030. Uh, trebuie să facem mult înainte de 2020 pentru ca industria să înțeleagă clar în ce direcție trebuie să-și dezvolte produsele. Domnul Habor a vorbit. Are dreptate. Directiva care a permis cel mai multe progrese pentru a fi incorporată sistemele statele membre este directiva energiei și directiva privind performanța energetică a clădirilor. Acum trebuie să ne, aplicăm, să ne asigurăm că toate prevederile sunt bine aplicate și verificăm în fiecare stat membru dacă legile adoptate respectă această legislație. Este important să aplicăm legislația actuală pentru a atinge obiectivele. Și apoi continuăm pentru a vedea ce facem cu o nouă directivă și cooperăm cu statele membre, le oferim consultanță pentru punerea în aplicare. Scopul meu nu este să sancționez statele membre. Eu doresc să mă asigur că ele pot să aplice singure directiva. Deci ajutăm statele membre dacă statele membre au o administrație foarte solidă și nu au nevoie de ajutorul nostru, foarte bine. Cineva m-a întrebat ce facem cu strategia pentru energiile regenerabile. Dezvoltăm în momentul de față un document cu strategia Comisiei și anume ce trebuie să facă Uniunea Europeană pentru a deveni, uh, pentru a ajunge pe locul întâi în lume în domeniul energiilor regenerabile. Deci pregătim momentul de față un document strategic în care analizăm toate domeniile, apoi întâi pentru a ne dezvolta uh, uh, mai întâi legislația, apoi infrastructura și așa mai departe domnule ne a spus ce trebuie să facem <laughs> ca, pentru ca conferința de la Paris, Paris să fie încurunată cu succes. Este clar că la începutul negocierilor trebuie să existe un obiectiv. Și cineva a spus că soluțiile de ultim moment nu salvează, nu salvează lumea. Dar negocierile sunt întotdeauna un exercițiu de ultim moment. Astăzi avem un document de 100 de pagini prin de, de paranteze, documentul de lucru. La Paris trebuie să ajungem la un acord rezonabil și clar în care să regăsească toate aspectele importante și care nu poate să fie de 100 de uh, pagini. Pentru că 100 de pagini înseamnă 400 de probleme. Trebuie să facem progrese înainte de Paris. Ce dorește Uniunea Europeană? Să aibă întâi un protocol, un instrument obligatoriu de aplicat, în al doilea rând, un obiectiv pe termen lung, dorim o reducere uh, la nivel global cât, uh, nivel cât mai ambițios de reducerea emisiilor, cu reguli transparente uh, și cu controle, cu monitorizare, ca să putem calcula impactul economiilor noastre. Și vom avea și un pachet financiar rezonabil pentru a permite adaptarea. Vom incorpora piețele uh, cotelor de emisii de dioxid de carbon, vom incorpora uh, domeniul aviatic și așa mai departe. Bineînțeles, negocierile sunt un proces, dar transparența, responsabilitatea uh, și revaluarea dinamică sunt fundamentale, pentru că dacă în 2025 uh, facem o revaluare, putem să uh, afirmăm uh, ambiții mai mari. Dar vom vedea la Paris câte state s-au angajat. Noi dorim ca toate statele membre ale Uniunii Europene să vină cu măsuri Uh, de reducerea impactului, inclusiv țările cele mai mici, insulele cele mai mici din Oceanul Pacific. Trebuie să avem finanțare pentru adaptare, pentru transferurile de tehnologie, dar oamenii dacă semnează tratatul înseamnă că s-au angajat și-au luat angajamente pentru a reduce efectele. Bineînțeles, țările dezvoltate își vor uh, lua angajamente mai ambițioase M-am întâlnit de curând cu Brazilia la Washington și Brazilia a spus suntem o țară în curs de dezvoltare. Da, dar nu se poate compara cu Malawi, nu-i așa? Singurele țări în curs de dezvoltare care deja s-au angajat, s-au angajat sunt Gabonul în Africa și Mexicul. Bine, în 1990 a avut loc o schimbare major, uh, majoră. Țări care s-au dezvoltat rapid, de exemplu China, China poate face multe, Brazilia, India de asemenea, sunt economii majore. Și în lupta împotriva schimbărilor climatice trebuie să își ia angajamente ambițioase. Iată. Ce ar fi un, un rezultat bun? Știu că negocierile vor fi dificile, acordul trebuie să fie obținut cu unanimitate. Unii nu doresc uh, angajamente pe termen lung, pentru că cum îl putem măsura? Nu e ușor. Noi însă ne conformăm concluziile uh, IPPC. În legătură cu ecodesignul s-au pus anumite întrebări în legătură cu designul uh, aparatelor electronice și electrocasnice. Noile aparate de pe piață sunt foarte eficiente și uh, permit economii de peste 400 de euro pe familie. problema este aceeași cu autoturismele, ca și în cazul autoturismelor. Și anume că pe piață încă se vând aparate vechi și propunem statelor membre să um, propună programe pentru a se permite reînnoirea întregului parc de uh, obiecte electrocasnice. Unele state membre o fac deja în mod voluntar, uh, o fac și cu autoturismele. Deja există programe în anumite state membre de înlocuirea a autoturismelor vechi cu mici subvenții pentru a cumpăra mașini noi. În țara pe care o cunosc uh, cel mai bine s-au uh, propus șapte planuri succesive pentru reînnoirea flotei, pentru a se cumpăra autoturisme mai eficiente. Domnul, domnul Gambus. De, de de los sectores sub, eh, subestatales. S-a referit la tema structurilor substatale și suprastatale, dar trebuie văzută situația fiecărui stat membru, ceea ce, bun, duce la o discuție foarte complexă. Dacă statul membru își sub divizează obiectivele regenerabile în funcție de regiunile și teritoriile sale, ceea ce până acum nu s-a făcut în multe state membre, dar e o discuție mai complexă. Că deja e dificil, dar vă pot garanta să divizăm aceste obiective și să alocăm cote pe sectoare care nu sunt în sistemul ITS între statele membre, atunci chipuiți vă ce dificultate politică apare în, în interiorul unui stat. În ce privește gazul, e adevărat că uh, posibilitățile cu gazul natural lichefiat sunt enorme în peninsula iberică, e clar, sunt gazoduc, două gazoducte cu Algeria, nouă instalație acolo de gazificare. există apoi uh, capacitate pentru a îndestula și Franța și Spania și uh, Portugalia și apoi dacă se face interconectarea cu rețeaua europeană, gândiți-vă la potențial ce, trebuie, ce vrea să facă Comisia în Spania, țările Baltice, uh, în Europa de Sud-Est cu interconectarea gazului, să rezolve tocmai problema lipsei interconectării și aspirăm că și în țara noastră aceste proiecte de conectare, conexiunile electrice prin cablu submarin cu Achitania, cu zona Pireneilor, să eh, ducă la proiecte de interes comunitar în tot acest an, cu ultimul pas eh, pe care îl vom aproba înaintea sfârșitului anului, e bine să se, ar fi bine să se uh, facă un acord uh, între Franța, Spania și Portugalia pe această temă, cât despre energiile regenerabile. E adevărat că există politici care au afectat dezvoltarea energiilor regenerabile, în uh, Spania, de exemplu, multe puncte au ieșit de pe agenda, poate în 2020 să vedem dacă se îndeplinește obiectivul, dar ar fi estimări de 17,6%, spune guvernul. Însă, adevărat că la regenerabile trebuie să lucrăm la conectarea infrastructurilor și armonizare, pentru că Comisia ar dori ca sistemele de susținere a regenerabilor să se orienteze mai mult spre piață și multe state membre dau semnale în această direcție cu un sistem de susținere pe baza uh, licitației. La señora Dans, señor Dans, perdón, habla... Domnul Dans vorbea de biocarburant și uh, acum în engleză. We are going to... Directiva privind calitatea carburanților vom uh, revizui tot, tot acest cadru legislativ în întregimea sa. Am avut foarte multe probleme cu ILUC, schimbarea utilizării terenurilor. Am mers înainte, ne-am răzgândit și mulțumim Parlamentului European pentru abordarea foarte constructivă de care a dat uh, dovadă pentru a putea dezvolta o nouă generație de uh, carburanți să păstrând în același timp uh, investițiile celor care au investit în prima generație de carburanți și avem acum o marjă de 10% flexibilă. Domnul Faria. În ceea ce privește politicile de inovare, Trebuie să avem un capitol dedicat uh, carburanților uh, avansați, pentru că aici am rămas uh, în urmă. A doua generație de biocarburanți um, merg, se dezvoltă foarte încet în acest moment și va trebui să și vom avea nevoie de, acest, de acești noi carburanți pentru a putea respecta normele directive privind calitatea carburanților. Domnul Eck s-a referit la problema emisiilor din agricultură. Decizia Uh, Consiliului privind uh, utilizarea terenurilor, schimbarea utilizării terenurilor și silviculturii și împărtășirea eforturilor, ei bine, discutăm cu statele membre care este cea mai bună abordare, un pilon separat sau să o integrăm în discuția totală, dar va trebui să vedem că există emisii din sectorul agricol și din sectorul uh, silvicol și avem nevoie de reguli foarte clare pentru a calcula impactul întregului sector agricol. Nu putem să ne gândim doar la creșterea intensivă de animale, ci trebuie să vedem tot, ce, tot ceea ce se întâmplă în sectorul agricol și cum putem calcula aceste emisii pentru că nu putem face aceleași greșeli să mergem înainte și apoi să ne răzgândim apoi cu criteriile pe care le stabilim. Trec acum la întrebarea doamnei Bonafe, care s-a referit la investițiile private, incorporarea sectorului privat în finanțarea acțiunilor privind mediul uh, înconjurător. Este clar că pentru mobilizarea a 100 de miliarde de dolari până în 2020 uh, uh, va fi nevoie de bani publici și de bani privați. Am văzut că există anumite calcule privind situația actuală a finanțării și există o marjă între 40 și 148 în, pentru că este foarte dificil să calculezi ponderea uh, finanțelor uh, private. Este foarte ușor să calculezi contribuțiile statelor membre pentru a combate schimbările clim, clim, climatice sau pentru a atenua uh, schimbările climatice dar uh, este mult mai dificil să ții cont de aceste investiții în sectorul privat, pentru că este vorba deseori de proiecte de mari dimensiuni, construirea unui port care este dimensiunea de adaptare la schimbările climatice. Însă, pentru Comisia Europeană este evident că avem nevoie de un cadru de reglementare cât mai clar, cât mai prietenos uh, investițiilor în țările în curs de dezvoltare. Țările în curs de dezvoltare au nevoie de linii clare de investiții pentru că doar așa investițiile private se vor mobiliza. Dacă există risc de reglementare, dacă nu există un mediu investițional propice, investițiile nu, nu vor fi făcute. Domnul uh, Slec mi-a adresat o întrebare foarte dificilă față de utilizarea carburanților fosili. Um, pentru noi este foarte important să analizăm contribuțiile naționale publicate. Am început cu Elveția, a fost prima, este o țară de mici dimensiuni, a fost urmată apoi de Uniunea Europeană. Apoi vedem care au fost contribuțiile declarate de Statele Unite ale Americii, cele publicată de Mexic, Liechtenstein, Norvegia, Gabon. With the, with the on the table, I'm ambitious. Până acum vedem că Uniunea Europeană dă dovadă de multă ambiție. Deci 40% cel puțin pe plan uh, intern, ne recurgând la creditele pe plan internațional, ci facem un efort la noi acasă un lucru foarte important. Și pentru a atinge acest uh, obiectiv trebuie să reducem emisiile cu 40%, trebuie să ne bunătățim eficiența energetică cu 30% și să avem energie regenerabilă de cel puțin 27%. Deci dacă statele deci statele membre au libertatea de a-și alege propriul mix energetic, însă, în același timp, trebuie să respecte aceste obiective și trebuie să reducă mai mult în, ale, în alte domenii. Există diferite sectoare, transport, încălzire, agricultură, uh, performanța energetică a clădirilor, deci este o întreagă gamă de opțiuni disponibile pentru a reduce emisiile în cel mai bun mod posibil. Noi trebuie să stabilim un cadru de guvernanță transparent, funcțional, pentru a ne asigura că putem monitoriza dacă aceste uh, obiective sunt uh, atinse pe parcursul timpului. Doamna Kadenbach s-a referit din nou la directiva privind eco-designul, o directivă foarte bună Însă, problema este că poate fi criticată pornind de la câteva obiecte, pierzându-se din vedere progresele mari înregistrate pentru consumatori, cu aparate domestice mai eficiente, care reprezintă 460-470 uh, de euro pe economii pe gospodărie. Deci, uh, directiva funcționează, a transformat Uniunea Europeană într-un lider mondial din punctul de vedere al inovării Problema este însă că trebuie să alegi cu mare grijă produsele care sunt incluse pe lista respectivă și trebuie să discuți cu organizațiile pentru, pentru respectarea drepturilor consumatorilor. Am, ne-am învățat această lecție, trebuie să dialogăm foarte bine cu aceste uh, organizații și să comunicăm foarte bine. Se spune că uh, Comisia dorește să limiteze puterea aspiratoarelor, de exemplu, sau... Dar uite că toate frigid- frigiderele funcționează mult mai bine, consumă mult mai puțin curent. A <laughs> mai existat o întrebare Ah, well, of course. In the, in, in any... Desigur. În spaniolă, în comunicarea ecodesignului, trebuie să abordăm autogenerarea, autoconsumul, generarea distribuită, cogenerarea și toate aceste fenomene și să vedem cum se integrează ele în rețea și cum facilităm dezvoltarea dar ținând cont și de faptul că aceste procese trebuie bine reglementate, ordonate, pentru că uh, rețeaua admite și energie regenerabile și cogenerare, autoconsum și alte formule de generare distribuită. Deci vom dedica un capitol uh, acestui subiect să vedem cum putem reglementa aceste materii la nivel european Uh, cum să impulsionăm statele membre, care sunt costurile rezonabile pentru menținerea rețelei, când există generare să se incorporeze în rețea, există și cheltuieli la care trebuie să se participe, dar nu neapărat uh, trebuie uh, acele sisteme de plată pentru acces la rețea, dar trebuie să analizăm acest subiect. Sí, había una pregunta sobre las. Sobre las ¿Qué, qué opinaba la señora Canales? Yo procuro en mis intervenciones como comisario tener planteamientos. Eu, ca în calitate de comisar, treb, nu, trebuie să am o poziție europeană, nu națională. Nu sunt comisar spaniol, ci european. Deci nu apăr niciun guvern național. Mm -hmm dacă cineva nu respectă o directivă, oricare ar fi guvernul, fie că e spaniol, eu pot să spun dacă respectă sau nu o directivă, însă din bogata mea experiență, nu de comisar, desigur, dar în uh, bogata mea experiență cu gestionarea crizelor de mediu, când există scurgeri, atunci există și anumite proceduri care trebuie respectate în Spania sau petrecut și, sau, uh, și catastrofe mari, cum ar fi cazul prestij. Sigur, există o procedură care se aplică de fiecare dată. Din ce citesc eu în presă, eu am impresia că în insulele Canare se aplică procedurile și autoritatea maritimă face ce trebuie să facă, toată lumea joacă rolul, există o bună cooperare întotdeauna în aceste cazuri Eh, sigur, eh, există și mult alarmism, dar e normal pentru că sistemele maritime trebuie conservate. Însă eu n-am niciun element de eh, judecată personală, dar nu sunt nici eu responsabil, mm, nu sunt comisar de mediu. Eu ca, ca cetățean și ca fost ministru al mediului pot să vă spun că atunci când se produc asemenea catastrofe, există proceduri care trebuie aplicate, fiecare joacă rolul și atunci putem avea sisteme din ce în ce mai sofisticate și mai multe mijloace la dispoziție. Vorbim de uh, 2500 de metri de adâncime, o navă care poate fi recuperată cu ajutorul unor roboți maritimi, iată ce mijloace sofisticate. Ultima întrebare, Elveția, Elveția și piețele. Dorința noastră ar fi ca toate piețele din lume să fie integrate. Și acum în engleză. The purpose would be to... Pe piața comună, obiectivul este de a avea o integrare completă a tuturor piețelor. Cu Elveția avem legături uh, naturale, însă avem unele probleme instituționale pe care trebuie să le rezolvăm. Purtăm acum discuții cu guvernul elvețian pentru a rezolva problemele legate de codurile numerice și alte probleme. Va trebui să vedem ce se întâmplă și cu procedura de arbitraj, dacă ne putem adresa Curții Europene de Justiție sau alte instanțe, deci există anumite probleme care trebuie să le rezolvăm, însă, într-adevăr, o prima, prima legătură ar putea fi Elveția și apoi ne putem gândi la conectarea și cu alte state. Discutăm și cu alte state, cooperam foarte bine cu China, cu Statele Unite ale Americii și uitasem o altă întrebare referitoare la cărbune. Și repet aici. Vom sprijini în continuare capturarea și stocarea dioxidului de, de, de carbon, pentru că dacă vom reuși să dezvoltăm această tehnologie în următorii ani, cărbunele poate rămâne în mixul energetic fără a deveni un obstacol în atingerea obiectivelor privind schimbările uh, climatice. Acum ne gândim la o reducere cu 40% a emisiilor până în 2030. În 2050, obiectivul Uniunii Europene este de 60. Dar în 2100 este 0. Drept urmare, pentru a ne pregăti pentru viitor, și pentru a urma această cale, avem nevoie de uh, tehnologia pentru a captura și stoca dioxidul de carbon. Deci, în cadrul orizontului 2020, prin alte instrumente, Comisia Europeană va oferi sprijin acestei tehnologii pentru a putea deveni una uh, care să funcționeze și vom dedica foarte multe eforturi acestei tehnologii. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much, Commissioner, for all your... Mulțumesc, domnule comisar, pentru toate răspunsurile dumneavoastră și pentru excelenta cooperare și pentru dialogul cu comisia noastră. Înainte de a pune capăt ședinței, doresc doar să revin la punctul 3 pe care l-am uitat mai devreme. E vorba de adoptarea procesului verbal ale ședințelor de pe 29 ianuarie și 18 martie. Dacă până la sfârșitul ședinței nu sunt obiecții, considerăm procesul verbal ca fiind adoptat și mai rămâne doar să amintesc membrilor comisiei că următoarea ședință va avea loc la Bruxelles pe 6 și 7 mai și nu îmi rămâne decât să spun tuturor colegilor poftă bună pentru cină. Questo